So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier heute Morgen. Stimați colegi, vă urez bun venit în această dimineață la reuniunea comună a Comisiei Juri cu Comisia FEM. Astăzi avem o mini-audiere pe ordinea de zi sau un workshop cu subiectul măsuri de protecție în materie civilă. Țin să îi salut pe membrii Comisiei FEM. Îl salut pe domnul Gustafson, care se află alături de mine la prezidiu, pe doamna Barbanova. Îl avem și pe raportorul nostru în această materie. Lipsește, astăzi nu va fi alături de noi, din păcate, la această audiere. Cu toate acestea, audierea va avea loc și vom încheia cu un raport în ceea ce privește rezultatele acestei audieri. Și acum îi voi da cuvântul domnului Gustafsson, care dorește să spună și el niște cuvinte de bun venit. Iar apoi doamna Pavanova ne va face și ea o mică introducție, introducere, iar apoi trecem la mine audiere. Domnule Gustafsson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Nu vreau să spun foarte multe pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și e totdeauna interesant să-i auzim pe experți. Mă bucur că mă aflu alături de domnul Lene și de Comisia Jurii. E bine că noi colaborăm și facem lucruri împreună. Mă bucură mult acest fapt. Acum mă întreb dacă doamna Pavanova vrea să spună câte ceva înainte să le dăm cuvântul experților. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc Comisiei Juri, în primul rând, că a acceptat această colaborare între comisii și cred că va fi foarte importantă pentru calitatea muncii noastre. În Comisia AFEM am discutat despre acest uh, subiect de mai multe ori. E un domeniu foarte important, e important în ceea ce privește măsuri de combatere a violenței de gen, trebuie protejate femeile, copiii și întreaga familie. Sperăm să îi ascultăm pe experți, astfel încât cele spuse să ne ajute să contribuim cu elemente importante la propunerea pe care o pregătim. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vom da cuvântul experților. Țin să îl salut pe domnul Vigintas Vijinski, sper, sper că i-am pronunțat uh, numele corect. Este judecător la Curtea de Apel din Lituania. Îl avem și pe domnul Nicolae Angelov, care este și dumnealui judecător în Bulgaria. Iar pentru a doua parte avem reprezentanta unui ONG, doamna Letiția Mata Mairand. Uh, care vine de la Fundația ANAR din Spania. Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și propun să începem cu prima parte și îl voi ruga pe domnul judecător Viginski să ne prezinte prezentarea acestuia. Aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a ține această prezentare astăzi despre măsuri provizorii în Lituania. Prezentarea mea va fi una succintă. Vă voi prezenta situa- și eu o voi prezenta în limba mea maternă. Regulamentul în ceea ce privește măsurile de protecție și recunoașterea reciprocă în diferite materii. Și aria de implementare ne spun următoarele. Acest regulament va fi aplicat pentru măsuri de protecție în materie civilă. Domeniul de aplicare al regulamentului apare în articolul 2 în ceea ce privește măsurile de protecție. Conform regulamentului, noi înțelegem măsurile de protecție în următorul, fel, acele, în următorul fel. Sunt acele măsuri aplicate de orice autoritate într-un stat membru pentru a proteja o persoană atunci când există motive de a crede că există anumite amenințări în ceea ce privește bunăstarea fizică sau psihică a persoanei în cauză. În ceea ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, prevederile lituaniene în ceea ce privește măsurile temporare de protecție și implementarea în practică a acestora, putem menționa următoarele. Regulamentul propus și area de aplicare a acestuia, incluzând aici și măsurile, nu sunt caracteristice măsurilor care există în legislația lituaniană. În primul rând, măsurile de protecție din Lituania au mai mult de a face cu protecția averii. Conform regulamentului, măsurile de protecție pentru a proteja o persoană în termeni fizici nu au o legătură cu procedurile civile, ci sunt legate de domeniul penal. Asemenea măsuri în Lituania au de asemenea de a face cu protecția sub procedurile penale. Scopul măsurilor de protecție e diferit față de ceea ce apare la tribunalele lituaniene în materie penală. În practică, în tribunalele din Lituania sunt definite măsurile. Există o legătură între măsuri și deciziile luate de tribunale. Măsurile de protecție Măsurile de protecție a sunt uh, legate de procesul de codecizie, însă scopul măsurilor de protecție e diferit sub acest regulament. Un al treilea punct asupra căruia vreau să vă atrag atenția e următorul. Indiferent de tendințele care există în aceste măsuri, ceea ce se aplică în Lituania e diferit. Măsurile lituaniene, prin natura lor, sunt asemănătoare cu cele propuse de noua legislație. În tribunalele lituaniene, când s-au explicat derogările sub legea lituaniană, atunci s-au spus următoarele. Rolul măsurilor de protecție este acela de a evita situațiile dificile care pot să apară în asemenea cazuri. Implementarea deciziilor tribunalelor devine mai dificilă atunci când măsurile nu sunt implementate. Același lucru se întâmplă și dacă codecizia și-ar pierde scopul. De aceea, măsurile de protecție pot fi folosite nu doar pentru a asigura punerea în aplicare a procedurii de codecizie, dar și în ceea ce privește cadrul legal al um, cauzei um, despre care discutăm. În afară de măsurile de protecție din codul civil, mai există și alte legislații care au prevederi în ceea ce privește măsurile de protecție temporară, care pot fi legate de această propunere de regulament. În punerea în aplicare a măsurilor specifice în dreptul familial, curțile pot să impună niște măsuri de protecție care sunt similare cu cele propuse acum anume separarea sau un ordin de, prin care inculpatului îi este refuzată apropierea de cealaltă parte din proces. Măsurile de protecție din dreptul lituanian sunt apropiate de măsurile care ne sunt propuse prin acest regulament. Cu toate acestea, când vorbim despre analizarea cauzelor legate de dreptul familiei, atunci măsurile acestea sunt legate doar atunci când oamenii sunt căsătoriți și au copii. Doar atunci pot fi aplicate aceste măsuri de protecție. Ele nu pot fi puse în aplicare atunci când vorbim despre vecini, persoane de același sex care trăiesc în concubina și așa mai departe. Dacă vorbim despre legislația lituaniană și regulamentul propus, v-aș atrage atenția și asupra unei legi care este aplicată în Lituania de la sfârșitul anului trecut și anume o legislație de protecție împotriva violenței domestice. Scopul acestei legi e de a proteja persoanele împotriva violenței domestice. Aceasta afectează societatea, și prin această legislație se răspunde la amenințările rezultate dintr-o asemenea situație. Violența este înțelesă în termen largi sub această lege, înseamnă și incapacitatea de a acționa în anumite situații, atunci când o persoană este amenințată din punct de vedere fizic sau proprietatea acestuia e afectată. Mediul domestic este acela de relații apropiate între persoane, persoane căsătorite, persoane care au același domiciliu și o gospodărie comună. Sub această lege pot fi implementate măsurile de protecție. So, diferența e că această lege este pusă în aplicare de forțele de poliție. Legea are și anumite dispoziții prin intermediul cărora persoana în cauză e responsabilă de orice act de violență. S-ar apropia de regulamentul propus, însă totul se întâmplă în uh, sfera penală și nu intră sub uh, definiția din regulament și anume că se pune în aplicare dreptul civil. Un alt aspect asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția e cel al implementării măsurilor de protecție. Când vorbim despre cauze civile și despre punerea în aplicare a măsurilor de protecție în domeniul civil, atunci deciziile pentru asemenea măsuri de protecție sunt um, sunt luate de executorii judecătorești. Executorii judecătorești sunt cei care trebuie să pună în aplicare deciziile legate de măsurile de protecție. Persoana care urmează să beneficieze de protecție va avea un contract cu executorul judecătoresc și va trebui să plătească serviciile. Dacă vorbim despre măsuri specifice de protecție, în care este implicată și violența, atunci Îndatoririle executorilor judecătorești sub legislația existentă nu există și e foarte greu de explicat cum ar putea un executor judecătoresc să le pună în aplicare. Principalele diferențe între legislația existentă și propunere sunt următoarele. Există o problemă principală și anume va trebui să ajungem la un mecanism de punere în aplicare real, pentru că noi avem toate aceste uh, opțiuni pentru dreptul penal și nu civil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vizinskis. Și l-aș ruga acum pe domnul Angelov să ne prezinte expunerea sa. Noi am căzut de acord uh, aici în prezidiu să ascultăm uh, întâi pe toți cei trei uh, experți, deci după aceea voi da cuvântul doamne, și doamnei Pârvanova. Dar deocamdată a doua intervenție. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnă și domnilor! Mă numesc Nicolae Andelov și sunt judecător în Bulgaria. Vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta experiențele bulgare în aplicarea măsurilor de protecție civilă. Voi vorbi în limba engleză pentru a economisi timp. E clar că avem anumite perioade pentru a uh, aplica aceste măsuri. Din momentul în care se uh, înaintează o plângere până când se soluționează în justiție această uh, cauză, uh, intervin uh, practic măsurile de protecție. În funcție de forma uh, disputei juridice, aplicăm uh, măsuri speciale. Dreptul uh, curții nu poate fi exercitat uh, sau uh, dreptul curții a fost deja exercitat. Acestea sunt cele două scenarii. E clar că însă trebuie luate măsuri de protecție atunci când avem de-a face cu asemenea uh, cel. Pentru a priva uh, acuzatul de posibilitatea de a uh, eluda aplicarea legii prin acte unilaterale unilaterale, uh, curtea poate recurge la două opțiuni. Mai întâi îl putem uh, priva pe acuzat de anumite opțiuni juridice pe care altfel le-ar avea sau putem să dăm anumite um, obligații uh, Îmi cer scuze, dar interpreții vă solicită să nu mai vorbiți într-un ritm atât de alert puteți vorbi puțin mai lent pentru că interpreții au probleme să vă urmărească. So, compared to the final court judgment on... Dacă ne gândim uh, la hotărârea finală a curții și la aplicarea sa, măsurile de protecție au avantajul uh, că pot interveni uh, rapid. Consecințele juridice ale acestor hotărâri au o natură definitivă și uh, măsurile de protecție pot să dureze ceva vreme. Ele sunt valabile uh, pe durata procesului. Se bazează pe anumite temeiuri uh, ale plângerii și uh, se relaxează dacă uh, cazul uh, e nefondat, e considerat nefondat. Măsurile de protecție atunci uh, vor fi înlocuite de consecințele juridice ale hotărârii și depunerea ei în aplicare. Evident, uh, există anumite diferențe între măsurile din, uh, uh, din domeniul civil și cel din domeniul familiei. Există trei tipuri de măsuri de protecție în conformitate cu dreptul procedural bulgar. Prima măsură este în cazul 1 prescrisă de către lege. Aceste măsuri, uh, practic, uh, previn situația în care uh, inculpatul poate să afecteze proprietatea celelalte părți. Aceste măsuri impun o obligație de a păstra proprietatea și s-ar putea să presupună ținerea în custodie anumitor bunuri. Cea de-a doua categorie, măsuri de protecție negociate de părți. Uh, a treia categorie, uh, măsuri uh, la discreția curții. De exemplu, suspendarea folosirii unei motociclete, să spunem, care impune practic niște obligații inculpatului de a acționa sau de a nu acționa. Ultimul tip de măsuri presupune că instanța poate să adapteze aceste măsuri uh, la diversele situații cu care se confruntă, având în vedere drepturile civile care sunt în joc. Asta înseamnă că tipurile de măsuri de protecție nu sunt limitate de lege. Toate aceste tipuri de măsuri de protecție s-ar putea să fie impuse de instanță pe baza uh, solicitării reclamantului, pentru a proteja uh, reclamantul sau uh, pentru a uh, însoți orice procedură în instanță. Aici se aplică articolul 389 și 390 din Codul de Procedură Civilă. Instanța poate să emită hotărâre pe baza acestor măsuri de protecție în data în care se, la data la care se înaintează o solicitare pentru asemenea măsuri și asta fără să audieze sau să Eh, cheme în instanță eh, inculpatul. Până la urmă, totul e eh, văzut în felul următor, oricând inculpatul poate să conteste în instanță aceste măsuri. O altă chestiune interesantă care vizează măsurile de protecție e reprezentată de înlocuirea uh, măsurilor uh, care deja au fost uh, hotărâte. Acestea se pot, această situație poate apărea atunci când poate să apară o altă măsură de protecție care înlocuiește pe prima în momentul în care se continuă procesul respectiv. De asemenea, se poate întâmpla astfel atunci când se consideră că măsura de protecție a fost disproporționată ambele părți în proces trebuie informate în legătură cu această uh, schimbare. Normele uh, instanței uh, în acest caz sunt clare și e clar că se poate face apel la aceste hotărâri ale instanței la Curtea de Apel inversarea acestor măsuri de um, protecție presupune că în cazul în care plângerea nu este bine fondată sau nu poate fi acceptată, atunci această situație poate să apară. Atunci când măsura de uh, protecție poate să uh, fie pusă în aplicare și uh, dacă uh, există o cerere de a se inversa această măsură, curtea poate să hotărască în acest sens. Dacă luăm în considerare spre de cuprindere a propunerii de regulament cu privire la recunoașterea uh, reciprocă a măsurilor de protecție, e necesar să facem o revizuire a măsurilor impuse pentru protecția imediată în cadrul procedurilor, în conformitate cu legea care protejează împotriva violenței domestice, care este în vigoare începând cu 2005 în Bulgaria. Aceste măsuri deși nu sunt uh, clasificate de uh, legiuitori ca fiind de protecție natura lor, au consecințe juridice similare cu cele ale măsurilor de protecție descrise anterior. Aceste măsuri pentru protecție imediată, în conformitate cu legea uh, privind protecția față de violeta, violența domestică, sunt uh, intense și uh, se leagă evident de situația juridică a inculpatului și protejează evoluția normală a procedurilor în fața instanței, dar de asemenea și siguranța victimei, garantând inabilitatea inculpatului să întreprindă acțiuni care sunt similare celor care le-au adus în instanță instanță. Măsurile de protecție în conformitate uh, cu legea în acest caz sunt în număr de patru, adică uh, se poate solicita inculpatului uh, să se abțină de la alte acte de violență domestică, apoi, în al doilea rând, inculpatul poate fi expulzat de la domiciliu pentru o perioadă între 3 și 9 luni, Apoi, uh, inculpatul uh, poate să, uh, inculpatului poate să fie interzisă prezența în jurul locuinței sau în jurul locurilor în care victima lucrează sau se recrează pentru o perioadă de la 3 până la 18 luni, așa cum decide instanța. Și a patra măsură este să se, modi- să se Uh, schimbe domiciliul copilului uh, pentru că acesta să locuiască cu părintele care nu a întreprins acțiuni uh, violente pentru o perioadă de la 3 până la 18 luni, așa cum se specifică de către instanță, câte vreme nu există o inconsecvență cu bunul interes, interesul cel mai bun pentru copil sunt și măsuri pentru protecție urgentă și atunci uh, poliția poate interveni uh, rapid, uh, eficient și fără costuri prea mari. Regulamentele de implementare care au fost adoptate în 2010 au introdus ordine concrete care permit ofițerilor de poliție să-și folosească competențele de pline în conformitate cu legea pentru a impune asemenea măsuri ordinele judecătorești și articolul 18 al legii uh, nu uh, fac obiectul unui uh, remediu legal în fața vreunei instanțe dacă nu cumva procedurile obișnuite nu sunt în conformitate cu codul civil se consideră că se, s-ar piona în acest caz uh, în mod parțial drepturile celor care au uh, um, făcut acele infracțiuni. Însă pentru a garanta dreptul uh, inculpatului la un proces echitabil, ordinul curții poate fi retras de curtea care l-a emis în conformitate cu articolul 253 al codului de procedură uh, civilă. Același lucru se întâmplă și atunci când uh, plângerea este uh, respinsă sau atunci când se finalizează procedura în instanță sau atunci când există o derogare. Legea împotriva violenței domestice creează uh, o situație mai bună pentru victimele uh, din Bulgaria pentru că uh, pot solicita instanțelor uh, măsuri de protecție, deși este vorba despre o procedură civilă, nu una uh, penală chiar și tentativele uh, de agresiune uh, fizică, psihică sau sexuală uh, beneficiază de asemenea condiții. Uh, de asemenea, uh, și um, uh, violența mentală sau psihică împotriva unui copil este considerată un act de violență domestică și, în conformitate cu legea, violența trebuie să fi, actul violent trebuie să fi survenit la maxim, cu maxim o lună înainte de înaintarea plângerii. Și aici sunt implicați uh, părinții, uh, tutorii, uh, părinții adoptivi și așa mai departe. Legea protecției împotriva violenței domestice presupune că există patru proceduri pentru emiterea unui ordin pentru măsuri de protecție. Toate aceste măsurile sunt similare în toate cazurile. Ordinul comun de protecție este emis atunci când uh, există violență domestică, iar victima nu uh, dorește uh, o um, un proces în instanță, ci doar o măsură de uh, protecție, pentru că, să spunem, uh, um, inculpatul a plecat de la domiciliul uh, său prin propria sa uh, voință. Aici trebuie respectat uh, un termen de 30 de zile de la momentul comiterii actului de violență până la uh, solicitarea măsurilor de protecție. În aceste cazuri, uh, curtea uh, trebuie să stabilească o dată pentru o audiere deschisă care să, nu aibă loc la, care să aibă loc la nu mai mult de 30 de zile de la momentul înaintării solicitării. S-ar putea ca aceste măsuri să fie sau nu legate de o cerere anterioară de uh, Uh, măsuri de protecție în regim de uh, urgență. Atunci când viața sau sănătatea victimei este în uh, pericol iminent, victima poate solicita un ordin de urgență. Instanțele regionale Uh, pot să emită un astfel de ordin de protecție în 24 de ore uh, de la momentul în care au uh, primit o solicitare în acest sens. Ordinul de urgență poate să fie aplicat de asemenea de către cea mai apropiată secție de poliție. Acest ordin se pune în aplicare imediat. Poliția este responsabilă pentru a pune în aplicare un astfel de ordin atunci când s-au impus asemenea măsuri. Legea în ceea ce privește violența domestică nu presupune că uh, există șansa de a face recurs la un astfel de ordin. Atunci când se primește o solicitare și se emite un astfel de ordin, uh, curtea trebuie să stabilească o dată pentru audiere deschisă uh, care să aibă loc la numai mult de 30 de zile de la momentul emiterei unui astfel de ordin. Dacă există anumite dovezi în acest sens, curtea poate să um, dacă nu există dovezi Curtea poate să uh, emită un astfel de uh, ordin de protecție doar pe baza unei uh, mărturii a victimei. Această normă este una inovatoare care inversează sarcina probei. Nu persoana care suferă violența, ci cea care o cauzează trebuie să dovedească că el sau ea nu a exercitată uh, violenți, acte violente asupra uh, persoanei care uh, îl reclamă. Dacă înculpatul încalcă ordinul de protecție sau ordinul de protecție de urgență, atunci această persoană își va asuma consecințele articolul 21 aliniatul 3 din uh, lege. Atunci când ordinul nu poate fi pus în aplicare, autoritățile de poliție vor reține persoana care a cauzat actele de violență și uh, va anunța procurorul general. Articolul modificat 296 al codului uh, penal, în vigoare din 22 uh, decembrie 2009, uh, prevede anumite sancțiuni care pot fi impuse celor care obstrucționează în orice fel punerea în aplicare a unei decizii judecătorești sau se pot lua măsuri chiar cu închisoarea împotriva celor care nu respectă aceste decizii ale instanțelor. Amenda poate merge până la câteva mii de leva. După părerea mea, această ă, lege pe care o avem e, presupune că măsurile care se pot lua pot fi eficiente, pot fi rapide și pot să fie realmente în beneficiul celor care suferă de pe urma violenței domestice. Cred că măsurile de protecție ă, pe care le avem noi ă, în legea noastră sunt similare propunerilor care se regăsesc în acest regulament legat de recunoaștere reciprocă a măsurilor de protecție. Vă mulțumesc pentru atenție. Angelov, dann Mulțumesc foarte mult, domnule Angelov, și mergem mai departe, dând cuvântul doamnei Letiția Mata Mairand. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc în numele întregii echipe a fundației noastre pentru invitația de a participa la această audiere. Este pentru noi o mare onoare și um, vă vom prezenta experiența pe care o avem noi în acest domeniu în protecția tinerilor și copiilor. În țara noastră suntem implicați într-o activitate de protecție pentru copii și tineri uh, pentru a veni în sprijinul copiilor care se află în pericol Fundația noastră a fost înființată în 1994 și în uh, acest răstimp am primit peste 2 milioane de apeluri telefonice. Am reușit uh, să intervenim, să clarificăm uh, lucrurile din timp pentru a evita situații riscante pentru copii sau a veni în ajutorul copiilor abuzați. În raportul nostru am dorit să prezentăm câteva contribuții pentru pachetul legislativ pe care Comisia îl propune. Este vorba despre măsuri de protecție și de uh, ajutorare a victimelor uh, unor uh, abuzuri. Este vorba despre recunoașterea în dreptul civil a acestor măsuri de protecție. În legislația spaniolă, măsurile de protecție care prevăd dispoziții uh, referitoare la interdicția unor contacte, la protejarea unui spațiu de mișcare a persoanei um, sau interdicție de a comunica cu anumite persoane, um, aceste măsuri sunt prevăzute doar în codul penal. Doar acolo pot să figureze. Dacă um, Eh, în Spania eh, au fost pronunțate asemenea interdicții și acea persoană dorește să călătorească într-un stat membru al Uniunii Europene, eh, iar acel stat membru al Uniunii Europene ține seama de măsurile de protecție, persoana vizată necesită și o protecție europeană și este vorba despre uh, prevederi din anul unsprezece Măsurile de protecție, uh, cum spuneam, sunt reglementate doar în cadrul codului penal din Spania. Care sunt aceste măsuri de protecție? Uh, sunt uh, cele uh, pe care uh, vi le voi prezenta, sunt în principal trei și care ar trebui să fie recunoscute de către statele membre. Le prezint acum pe slide-ul următor. Prima măsură este prezentată în text, este vorba despre măsuri în domeniul dreptului civil în parteneriatele care nu se bazează pe căsătorie, deci, aici nu se referă la dreptul de protecție al copiilor, pentru că um, acelea um, se supun uh, reglementărilor care figurează în alte acte legislative. Deci, mai este vorba despre măsuri civile care au fost uh, decise de către un judecător spaniol pentru a se evita ca un copil să fie răpit de către unul din părinți sau de o persoană terță și se referă atunci la interdicția de a elibera pașapoarte pentru un copil sau un tânăr. Ehm, eventual se schimbă și eh, există interdicția de modificare a domiciliului acestui copil eh, pentru a nu putea fi eh, transportat într-o altă localitate. Ar mai fi menționat, de menționat și alte măsuri în materie civilă pentru ca uh, nici un copil să nu fie supus unor situații periculoase. În articolul 58, 158 ă, din dreptul civil se spune că la solicitarea minorului sau uh, părinților, uh, judecătorul poate să ia măsurile necesare de protejare a copilului. Asemenea măsuri uh, cuprind și alte prevederi, de pildă un judecător ar putea să interzică unuia dintre părinți ca Uh, temporar să uh, se servească de autoturismul său, ca atare îi se poate retrage permisul dacă se constată că acel părinte este alcoolic și dacă s-a constatat că în situații în care părintele era băut, copilul se afla în autovehicul. În examinarea acestui proiect, pentru directiva privind protecția persoanelor, am constatat că următoarele lucruri ar putea fi interesante. Este vorba despre uh, punctele pe care le-am menționat pe slide-ul meu. Este vorba despre uh, măsuri de protecție prevăzute în dreptul civil, în care uh, integritatea fizică și psihică a copilului și tânărului trebuie să fie protejate. Este important, din punctul nostru de vedere, ca în textul directivei uh, europene să fie prevăzut că persoana în cauză poate fi protejată și de către cel care devine uh, tutore. Deci să ne gândim la tot felul de situații în care acest certificat de protecție uh, urmează să fie emis, ținându-se seama de o serie întreagă de condiții, eventuale necesitatea traducerii respectivului mandat gratuita que se prevé en el artículo 16 de la propuesta de în, în articolul 17 de asemenea ă, există o prevedere. Noi credem că în ă, articolul din anexa A ă, se spune că dacă o persoană a beneficiat de asistență gratuită în statul de origine eh, și acest lucru trebuie să fie respectat. O altă chestiune care este importantă pentru noi în articolul 2a Nu există niciun fel de listă limitativă. Există alt fel de măsuri care ar putea să fie aplicate. De pildă, în Spania, măsuri uh, care uh, sunt toate menite să uh, protejeze copilul. Dacă ne dorim ca aceste reglementări să funcționeze corect, este nevoie de o adevărat o reală cooperare între autoritățile centrale ale statelor membre. Acesta este elementul cheie pentru aplicarea regulamentului 2200. În raportul nostru indicăm elemente care sunt foarte importante pentru consolidarea protecției victimelor, victim, indiferent că este vorba despre copii sau despre adolescenți. Nu voi putea să intru în detalii, dar Uh, vedeți o serie întreagă de considerente pe care uh, le-am trecut uh, în sladul meu și vă voi pune la dispoziție acest document. Mulțumesc foarte mult pentru Uh, această prezentare doamnei Merant de la Fundația ANAR din Spania. Mulțumesc de asemenea tuturor experților și acum deschidem dezbaterile. Uh, putem să adresăm întrebări experților invitați. Timpul de care dispunem nu este uh, foarte generos, așa că nu pot să acord decât câte două minute fiecare intervenții. Cecilia Wikström, prima intervenție. Mulțumesc foarte mult și um, mă bucur că uh, pot să vorbesc și limba mea maternă suedeza astăzi în comisia noastră. Salut uh, această propunere legislativă uh, pentru că va completa directiva privind mandatul european de protecție este foarte important uh, să aducem aceste completări într-o situație în care cetățenii se uh, pot mișca liber în interiorul Uniunii Europene și că uh, și persoanele, femeile care au fost abuzate, copiii care au fost abuzați au uh, posibilitatea să se miște liber în Uniunea Europeană și să beneficieze de protecție în toate statele în care se deplasează. Este important să te poți mișca liber în interiorul Uniunii Europene. Acest proiect de directivă este uh, binevenit și pentru a vedea cum putem consolida încrederea între statele membre și între culturile juridice care funcționează în statele membre. Trebuie să demonstrăm că suntem activi, iar recunoașterea reciprocă a unor asemenea uh, hotărâri judecătorești și mandate uh, trebuie să devină valabilă pretutindeni. Aș vrea să pun două întrebări. Care pot fi motivele de refuz? Pentru că pot exista motive să uh, refuzi un asemenea uh, mandat sau recunoașterea lui care pot fi ele. Și aș mai pune o întrebare în legătură cu un subiect mai dificil. Este vorba despre violența în familie între cuplurile homosexuale. Care este situația din acest punct de vedere? Există și aici motive de uh, refuz? Sau uh, acest aspect uh, uh, nu contează atunci când cineva se adresează instanței uh, pentru că și din acest punct de vedere trebuie să existe posibilitatea ca transfrontalier să poți beneficia de aceleai măsuri de protecție chiar dacă avem de-a face cu un caz de violență între cupluri de același gen. Următoarea intervenție, domnul Masip. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și pe mine m-ar interesa um, m-a interesat această prezentare a referenților de astăzi. Timpul este foarte limitat, mă concentrez asupra a două aspecte aș vrea să ne spună reprezentantul bulgar dacă nu uh, dispune și de uh, eventuale date statistice în ce privește aplicarea acestor măsuri, pentru că a fost foarte interesant uh, să ascultăm prezentarea, dar trebuie să vedem și care este rezultatul, care este succesul unor asemenea măsuri legislative. Se întrezăresc ele deja? Deci, care sunt, dacă uh, ne poate spune cifrele exacte? Și în acest drept comparativ, este un domeniu uh, relativ nou uh, care ne preocupă pe toți în interiorul Uniunii Europene. Avem nevoie de soluții care să fie aplicabile tuturor și care să țină seama de diversele experiențe. Deci, uh, pentru această fundație spaniolă, concetățeana mea vorbete despre posibilitatea de a uh, beneficia de asistenă juridică gratuită, ea însă nu este prevăzută în alte țări. Deci, nu doar în acest domeniu, dar și în alte uh, materii uh, Eh, este nevoie de eh, o situație eh, similară în alte țări. Trebuie să avem un schimb de experiență la nivel comunitar. Trebuie să spunem că această asistență juridică gratuită a fost un mare succes în Spania. Deci nu ar trebui acum pe plan european să facem un pas înapoi ci din această prevedere legală ar trebui să fie consolidată și asistența juridică gratuită ar trebui introdusă în toate statele membre ale Uniunii Europene. Ea trebuie să fie valabilă nu doar aici, ci în multe alte uh, cazuri uh, în Uniunea Europeană. Uh, în ce privete protecția femeii, a drepturilor ei, dar și în multe alte litigii. Bun, președintele, mulțumesc foarte mult, stimate coleg masiv. Doamna Parvanova mai este pe lista noastră. Mai aveți o întrebare în calitate de raportoare? Vă rog, aveți cuvântul și după aceea uh, vor putea răspunde experților. Sau nu aveți nicio întrebare? Ba da, ă, am o întrebare în ce privește implementarea sistemului național existent, pentru că în momentul în care ne-am întâlnit reprezentanții Comisiei, Consiliului, autorităților naționale și ONG-urilor, ă, a reieșit că ă, nu doar diferențele între sistemele noastre legislative creează probleme, că membrii familiei și mai ales minorii uh, nu sunt protejați în toate statele membre și una dintre probleme este că uh, sistemul care funcționează pe plan național nu este pretutindeni eficient ca să uh, nu mai vorbim și despre uh, schimbul de uh, experiențe între statele membre, pentru că în ce privește eficiența, mă interesează și pe mine uh, care sunt experiențele experților. Președintele, bun, uh, domnul Vizinskis, uh, poate începeți dumneavoastră, după aceea domnul Angelov și în final și doamna Mairand. Dăcuiuși, Clausius. Vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, aș dori să vă răspund la întrebarea legată de măsurile de protecție temporară și recunoașterea acestora în statele membre. Proiectul de regulament prevede măsuri de protecție temporară. Dacă acest regulament va fi adoptat, atunci nu vor exista niciun fel de restricții în ceea ce privește implementarea acestor măsuri de protecție temporară. Acestea vor fi implementate într-un mod similar de a, cu, cu alte decizii adoptate de tribunale. În cazul căsătorilor de același sex, ar putea ca aceste măsuri temporare de protecție să nu fie recunoscute Însă lucrurile nu stau așa, nu există niciun fel de restricție. Uh, sexul nu are niciun fel de impact în ceea ce privește punerea în aplicare a unui ordin uh, judecătoresc. Nu există niciun fel de limitare. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Angelov. Legislația în ceea ce privește protejarea împotriva violenței domestice, care e în vigoare de câțiva ani, s-a dovedit a fi foarte eficientă. Statisticile ne arată că numărul de plângeri care duc la punerea în aplicare a măsurilor de protecție a crescut de la 1000 la 1200 pe an. Mă refer la hotărârile pozitive în ceea ce privește plângerile. Desigur, cazurile care sunt procesate sunt într-un număr mult mai mare decât cifrele prezentate. Există foarte multe proceduri bazate pe această lege împotriva violenței domestice. Însă aceasta se oprește la stadiul de a pune în aplicare măsuri de protecție imediate. Acest lucru se întâmplă din mai multe motive. Părțile implicate, pe de o parte, odată ce își dau seama de gravitatea măsurilor puse în aplicare, își retrag plângerea. Fac acest lucru pentru că, de la plângere până la punerea în aplicare a consecințelor de autoritățile poliționești, intervalul e de 24 de ore. Victima violenței domestice în acest interval își dă seama că inculpatul urmează să fie îndepărtat din, uh, din uh, domiciliul comun. Astfel, victimele se răzgândesc și își retrag plângerile. Așa că și procedura se încheie în acel moment. 80% dintre reclamanți în Bulgaria sunt femei, 10% sunt copii și 2% sunt bărbați. Nu avem niciun fel de restricții bazate pe gen pentru a limita aplicarea, punerea în aplicare a acestor dispoziții atunci când vorbim despre căsătorii sau parteneriate între persoane de același sex. Nu văd niciun fel de obstacol în ceea ce privește recunoașterea reciprocă în acest sens. Însă în regulament nu se prevede punerea în aplicare reciprocă a acestor măsuri și aceasta ar fi o parte foarte importantă. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă, proiectul de regulament este în totalitate compatibil cu dispozițiile care există acum în ceea ce privește colaborarea judiciară. Mulțumim! Doamna, aveți cuvântul. În primul rând, sunt în totalitate de acord cu faptul că e nevoie să existe asistență juridică gratuită în toate statele membre. Acest fapt rămâne încă un obstacol atunci când ne dorim să oferim sprijin victimelor în Uniunea Europeană în ceea ce privește cuplurile de același sex. În Spania, dacă există vreun fel de bănuială că s-a înfăptuit vreo infracțiune sau că o persoană este supusă unui risc fizic sau psihic, atunci această persoană poate să beneficieze de măsuri de protecție, astfel încât să-i fie protejată integritatea fizică sau psihică. Acest lucru se poate face printr-un ordin de restricție sau printr-o interzicere a oricărui fel de contact. Toate aceste previziuni sunt prevăzute în codul legal. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc experților. Ne-ați ajutat foarte mult în dezbaterea care urmează. Le mulțumesc și colegilor din Comisia FEM pentru colaborare. Spre sfârșit trebuie să spunem și care este termenul de depunere a amendamentelor 10 aprilie 2012. Dacă nu există niciun fel de obiecție, atunci așa s-a hotărât acest termen. Acum facem o scurtă pauză și continuăm după aceea reuniunea Comisiei Jurii. Mulțumesc!